Okay. Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Deseori um, nu avem suficient timp la dispoziție, deci aș propune să începem cât mai repede, ținând cont de agenda încărcată. Ordinea de zi a comisiei noastre a fost schimbată de dimineață, deci o să începem cu Punctul 14, raportul privind comercializarea pe internet a drogurilor. Domnul Gosdel, directorul EMCDDA și dom- domnul Vasiliauskas din partea Europol ne vor ține două prezentări, după care o să dăm cuvântul reprezentanților comisiei. Poate vă aduceți aminte că pe data de 5 aprilie ambele organizații au uh, lansat al doilea raport privind uh, piața substanțelor stupefiante pe internet. Este un domeniu care reprezintă o provocare pentru Uniunea uh, Europeană și pentru agențiile relevante ale Uniunii Europene și respectiv pentru organizațiile internaționale. Deci pentru a afla ce se întâmplă în acest moment, o să dau cuvântul domnului Gosdel. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, stimați membrii Parlamentului European, domnul și domnilor, este o mare plăcere să vă prezint al doilea raport privind piața drogurilor în Uniunea Europeană, lăsat marța trecută împreună cu domnul comisar Avramoflo și cu colegul meu Rob Rainwright, directorul Europol. Acest uh, raport se bazează pe sinteza informațiilor operative și expertizei puse la dispoziție de Europol, coroborate cu date științifice, informații statistice și informații obținute din monitorizarea uh, continuă a substanțelor stupefiante de către MCCDDA. Toate aceste elemente dau un caracter unic acestui raport pentru că pune la dispoziție o analiză strategică posibilă doar prin integrarea uh, datelor, informațiilor și a informațiilor contextuale care provin din două surse diferite, din partea a două instituții care nu întotdeauna colaborează în, uh, îndeaproape. Uh, cer, situația cererii și reducerea oferte, ce s-a întâmplat de la ultimul raport, care sunt noile elemente, care sunt, care sunt noile uh, informații pe care le obținem. Ei bine, toate aceste lucruri vi le prezentăm astăzi. În primul rând, avem o estimare a mărimii uh, pieței din Uniunea Europeană, care are o valoare de cel puțin 25 de miliarde de euro în fiecare an Uh, există o marjă a estimărilor între 20-21 uh, miliarde de euro și până la 30. Este prima dată când ne, ne bazăm estimarea acestei sume pe datele existente care au fost colectate din întreaga Uniune Europeană începând cu informațiile pe care le deținem despre persoanele care se află în tratament și cei care, cele care consumă. Deci este o estimare și probabil vom reuși să precizăm cu și mai mare acuratețe uh, acuratețe această sumă, această valoare. Astăzi, în temeiul informațiilor de care uh, dispunem, această estimare robustă este de 23 miliarde de euro în fiecare an. Cota piețe pentru fiecare drog uh, arată în felul următor. 38% pentru cannabis, 28% uh, pentru heroină, 24% cocaină și schimbăm puțin categoria cu drogurile care au o cotă mai redusă a pieței, 8% pentru amfetamina, 3% uh, ecstasy sau MDMA. Însă, poate mă întrebați ce se întâmplă cu noile substanțe psiho, uh, psihotropice care uneori uh, includ substanțe care înlocuiesc drogurile ilegale. Nu avem până acum o estimare, însă putem spune că numărul, tipul și disponibilitatea acestor substanțe uh, ne arată că sunt în extindere. Anul trecut, vă aduc aminte că împreună cu Europol am identificat 100 de noi substanțe uh, raportate pentru prima dată și sistemul european de avertizare timpurie, uh, coordonat de MCDDA, monitorizează mai mult de 560 de asemenea substanțe, din care 68% dintre acestea au apărut în ultimii ani. Și aici am o remarcă scurtă referitoare la ce înseamnă, care este impactul uh, asupra acestui sistem uh, timpuriu de avertizare. Nu este vorba doar de detectarea apariției unor noi substanțe, dar și de a încerca să continuăm uh, controlarea situației. Dacă dispar, dacă reapar, ce se întâmplă cu aceste substanțe pe piața europeană? Drept urmare, pe termen lung, este evident că este nevoie de un mare volum de muncă pentru toate agențiile care participă la acest proces. Pentru fiecare dintre aceste substanțe sau grupuri de substanțe pe care le-am menționat, Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a situației și propune puncte de acțiune. În urma inițiativelor uh, luate deja de Europol prin, prin primul raport privind situația drogurilor. În acest raport uh, descriem patru modalități prin care aceste droguri au un impact asupra uh, societății. În primul rând, legătura existentă cu alte tipuri de activități infracționale și teroriste, apoi impactul asupra uh, afacerilor legale și economiei în general și, în al treilea rând, uh, corupția autorităților guvernament, uh, guvernamentale și, în ultimul rând, efectul negativ asupra societății în general, prin uh, violența legată de traficul de droguri, daunele aduse sănătății, familiilor și comunităților. Analizăm de asemenea princip- principalii factori care determină modificarea, modificările de pe această uh, piață, uh, inov- elementele inovatoare care apar pe piața drogurilor, așa cum a menționat doamna președinte și așa cum a subliniat și domnul comisar Avramopoulos, internetul are un rol uh, tot mai important pentru că permite posibilități de noi de vânzare, uh, posibilități de a scurta lanțul de aprovizionare și reduce uh, posibilitățile de intervenție a forțelor de ordine, acest ultim element fiind una din principalele provocări cu care ne confruntăm. Piața europeană a drogurilor este determinată de două motive simple, profituri și putere. Înțelegerea acestor uh, motive și înțelegerea impactului general asupra societății este deosebit de, inter- de importantă pentru a reduce daunele cauzate de droguri și pentru a spori sănătatea și securitatea cetățenilor noștri. Nu în ultimul rând, este deosebit de important să înțelegem că conceptul pieței de droguri, așa cum l-am definit noi, este o piață uh, în care furnizarea uh, interacționează cu cererea pentru aceste substanțe, pentru a răspunde consecințelor negative aduse de piața drogurilor atât pentru indivizi în parte cât și pentru întreaga societate, prevenirea consumului de droguri, tratamentul, uh, reabilitarea socială sunt uh, la fel de importante ca și intervențiile pentru a reduce furnizarea, oferta de droguri. Doamnă președinte, doamnă și uh, domnilor, dragi uh, colegi, din, uh, de la publicarea ultimului raport am asistat, am asistat la o accelerare a ritmului în care piața drogurilor se schimbă. Tipare în, schimb, în schimbare, schimbări socioculturale, o complexitate tot mai mare și o interacțiune tot mai strânsă a grupurilor infracționale în Europa au devenit o realitate. Strategii de marketing agresive, recurgerea la internet pentru vinderea acestor produse, pentru a crea noi uh, piețe de consumatori, au devenit tot mai importante în ultimii ani. Astăzi ne confruntăm cu uh, în același timp cu mai multe provocări. Amenințarea teroristă din inima Europei, uh, provocarea uh, migratorie, creșterea instabilității și a conflictelor în statele vecine din uh, jurul Uniunii Europene. Să nu uităm ce s-a întâmplat în Ucraina, în Siria și mai de curând în regiunea de sud a Caucazului sau în regiunea subsahariană din Africa sunt factori care uh, pot crea o furtună perfectă din punctul de vedere al situației drogurilor în Europa. Deci acest raport um, ne aduce aminte că nu ne putem permite să pierdem din vedere ce se întâmplă pe piața droguri, drogurilor și vă asigur că vom furniza în continuare plus valoare tuturor părților uh, implicate. Vă puteți baza pe angajamentul uh, MCDDA să colaboreze cu Europol și cu celelalte instituții relevante din Uniunea Europeană și din statele membre pentru a putea face față acestei provocări majore. Vă mulțumesc. Nu ați menționat doar impactul drogurilor, consumului de droguri asupra indivizilor și a societății în general, dar ați menționat și diferitele legături existente între uh, problema drogurilor și alte aspecte uh, care țin de securitate și aș dori să dau cuvântul domnului Auscas din partea Europol. Well, uh, the illicit drugs production and trafficking uh... Producția ilicită de droguri rămâne una dintre cele mai inovatoare piețe în Uniunea Europeană. Crește în complexitate, intervine și în, uh, interacționează cu alte forme de criminalitate și cu terorismul, reprezentând o amenințare la securitatea internă a Uniunii. După cum a menționat uh, directorul NCDDA, uh, se estimează în jur de 24, 24 de miliarde de euro pe an cifra de afaceri și asta doar până în 2014. Am văzut un flux mm, suplimentar de informații în ceea ce privește confiscările. Așadar, poate această cifră ar putea să fie una conservatoare, uh, mai mică decât uh, cifra reală. Um, în orice caz ne vom confrunta cu această problemă ani de-a rândul de acum încolo. Există mai mult de 3.000 de grupuri de criminalitate organizată care acționează în Uniunea Europeană. O treime din aceste grupuri sunt implicate în traficul de droguri, într-un fel sau altul. Din aceste, aceste treime, două treimi sunt uh, implicate doar în traficul de droguri. Deci, uh, se uh, ocupă cu o varietate de droguri o serie de grupuri operează în mai multe state și în mai multe sectoare, deci nu mai există specializare sau naționalitate. Un domeniu uh, acești, aceste grupuri maximizează profiturile și minimizează riscurile. Uh, aceste grupuri variază în ceea ce privește cine face parte din ele și activitățile lor. Există rețele bine stabilite care operează la nivel global, însă avem și rețele mici regionale care distribuie stupefiante la nivel regional. Metodele lor sunt uh, rute bine stabilite de transport și infrastructură prin porturi majore cum ar fi Antwerpen, Rotterdam, sau Hamburg introduc atât mărfuri licite cât și ilicite în fiecare zi. Traficul la scară mică este, se bazează pe traficul de droguri în pachete. Se pune accentul pe, mai mult pe transportul maritim, care are costuri reduse și asigură eficiența mai mare a operațiunilor de afaceri, crescând eficiența celor implicați în activitățile respective. Piețele stupefiantelor se diversifică în continuare, se folosesc uh, rutele de transport existente, dar apar și noi rute. De exemplu, metamfetaminele produse în uh, vestul Africii ajung Uh, în Europa și în Australia și Japonia sau sunt aficate prin Africa de Sud către Europa. Protecția de stupefiante se apropie din ce în ce mai mult de uh, piețele europene, în special pentru stupefiantele sintetice și pentru cannabis. Globalizarea facilitează transferul de Uh, know-how tehnologic, uh, metodologiile optime, informațiile sunt disponibile online uh, și este disponibilă informația de la început până la sfârșit. Um, comerțul cu stupefiante crește și el. Am, discutăm în special despre vânzări pe internetul din umbră, acest dark web, în ciuda acțiunilor forțelor de ordine, comerțul continuă. În ceea ce privește legăturile dintre traficul de droguri și terorism, în Uniunea Europeană nu avem suficiente probe în acest sens, deci considerăm că nu există în momentul de față legături sistematice între traficul de droguri și terorism, însă există legături oportunistice de exemplu, la nivelul Europol. Există date istorice în legătură cu acești uh, luptători străini care au fusese implicați în trafic de droguri în trecut, însă nu există o legătură sistematică. În ceea ce privește traficul fluxurilor de cannabis, este vorba de grupuri de organizate din Olanda și Vietnam care produc uh, frun, plantele de cannabis din Olanda, din țările de jos. Uh, știu cum să crească nivelul THC-urilor și susțin grupurile care încep, vor să înceapă cultivarea cannabisului. Acest Uh, aceste grupuri au conflicte violente legate și de exploatarea muncii, de traficul de ființe umane și uh, există, bineînțeles, și furtul de electricitate pentru facilitățile de creștere. Există și uh, un, o rețea de import-export al rășinii de cannabis. Uh, grupurile de albanezi poartă un uh, rol în producția acestor uh, plante de cannabis, dar și în rășina de cannabis care provine din Afganistan și se îndreaptă către anumite state europene mm, dez, unele evoluții recente din, spre Maroc este faptul că se utilizează nave care transportă cannabisul în estul Mediteranei către statele din nordul Africii, unde uh, se pot uh, exploata medii de securitate instabile. Vă, da, vedeți aici exemple uh, relativ recente. În decembrie anul trecut, 2015, uh, Europol a susținut autoritățile italiene într-o operațiune care a dus la confiscarea aproape 14 tone de cannabis pe un vas care se numea Panama, eh, care un vas care provenea din Panama, eh, sub autoritățile, cu cooperarea autorităților spaniole și elene. Este doar unul dintre exemplele de confiscări de cantități majore de cannabis în Mediterană. Deci, într-o perio- într perioadă de jumătate de an, am capturat peste 600 de tone de cannabis și câteva sute de kilograme de cocaină. Este vorba doar de o singură rețea care operează uh, cu această uh, cu acest, pe această rețea. Este vorba așadar de o operațiune coordonată de Europol. În ceea ce privește rutele de trafic pentru heroină, diferența este că transporturile majore de heroină ajung în Europa și se confiscă din ce în ce mai frecvent. Diferența este că asistăm din ce în ce mai frecvent la uh, operațiuni majore care pornesc de la 100 de kilograme de heroină în sus, câteodată tone de heroină, cum a fost uh, cazul acum 2 ani în Grecia și anul acesta în statele de jos, unde s-a capturat o tonă și câteva sute de kilograme de heroină într-un singur transport. Deci, uh, se confiscă cantități mai mari. Există evoluții recente care au rezultat în apariția a două, două noi rute, pe lângă cele uh, tradiționale, uh, Caucazul de Sud, Siria și Irak. Uh, bineînțeles că Turcia rămâne poarta de intrare principală în Uniunea Europeană. Uh, producția se apropie și ea de Uniunea Europeană. Am reușit să identificăm cu ajutorul statelor membre uh, laboratoare care transformau morfina în heroină și, de exemplu, am întâlnit cazuri în Spania și Republica Cehă unde s-au confiscat uh, heroină, morfină și precursori grupurile organizate care vorbesc uh, turcă, pakistaneză și albaneză uh, predomină și în acest caz. În ceea ce privește cocaina, nu vă voi descrie întreaga hartă uh, pe care o vedeți. Sunt aici rutele foarte pe scurt, atât maritime cât și aeriene sunt folosite pentru traficul de cocaină către Europa. Africa, Brazilia și Venezuela, în special cocaina provine din Brazilia, Ecuador și Venezuela și Columbia rămâne încă un spațiu de producție important. O altă Noutate este că rutele utilizate pentru traficarea altor substanțe acum sunt folosite și pentru cocaină. De exemplu, rețelele care operează în Mediterană, se face trafic de cannabis, rețelele cu trafic de cannabis sunt uh, folosite acum și pentru traficarea cocainei prin aceleași metode. importul către Europa. Vedeți aici uh, care sunt punctele de intrare. O serie de metode sunt folosite pentru a introduce cocaina, inclusiv ca curierat aerian, uh, avioane private, utilizarea containerelor maritime este tendința în creștere. Uh, în porturile principale europene, Amsterdam și Antwerp sunt uh, puncte uh, importante pentru cocaină, cu toate că există și alte uh, porturi occidentale. Importul cocainei în forme care necesită extracție chimică rămâne încă rămâne îngrijorătoare în ceea ce privește traficul cu containere reiterăm ceea ce am spus în legătură cu trendurile celorlalte droguri, uh, cu mm, cooperarea angajaților corupți în domeniul portuar. Uh, grupurile de criminalitate organizată implicate în acest trafic de cocaină este mult uh, mai mare. Uh, rețelele italiene și columbiene domină uh, lanțul de furnizare în Europa. Rolul lor este suplimentat de grupurile de, organizate din țările de jos, Franța, Italia grupurile de criminalitate organizată din Balcani par să reprezinte o amenințare în creștere și sunt legate de eh, contrabanda cu cocaină. Aceștia se așează în diverse state, state sursă sau state de tranzit, eh, cum ar fi Africa de Sud, și prin aceste modalități eh, facilitează, își facilitează operațiile operațiunile. Aici vedeți uh, diversele metode aplicate traficului de cocaină, o confiscare dintr-un container. În timpul inspecției s-au detectat uh, fante practicate în aceste bârne, uh, s-au confiscat și descoperit și confiscat 800 de kilograme de cocaină acest transport părăsise un alt stat din Uniunea Europeană uh, și s-au confiscat peste 100 de kilograme de cocaină într-o imitație a acestei metode. Deci s-au folosit două metode, uh, deci poate două rețele sau un, o rețea folosește aceleași containere pentru traficarea aceleiași substanțe către destinație. Nu știm dacă este o coincidență sau două metode diferite folosite de același grup. În ceea ce privește stupefiantele sintetice, acestea sunt produse în mod tradițional în Uniunea Europeană. Majoritatea sunt uh, consumate în Uniunea Europeană și sunt produse aici, ceea ce duce la un trafic intraeuropean semnificativ. În stânga vedeți eh, descoperirea siturilor de producție ilicită ale bazate pe instrumentul de colectare a datelor pe care, am, pe care le-am dezvoltat împreună cu NCDDA și imaginea este una destul de interesantă, însă vedeți că de unde se concentrează zonele pentru producția diverselor droguri. Sar peste aceasta când vine vorba despre stupefiantele sintetice și criminalitatea organizată, nu apar noutăți, există grupări olandeze, germane, britanice și belgiene care traficează către Regatul Unit, Germania și Spania și alte state. Aceste grupări uh, sunt implicate și în furnizarea de alte substanțe MDMA, amfetamină, dar și cannabis și cocaină. Grupurile vietnameze din Republica Cehă s-au specializat în metamfetamină. Foarte pe scurt, în ceea ce privește precursori și pre precursori care sunt traficați la nivel european. Un exemplu de anul trecut, o confiscare semnificativă a 7 tone de BMK din Polonia, un suspect principal polonez a fost uh, acuzat de o serie de uh, infracțiuni, printre care și falsificarea de documente și spălare de bani. Nu, noile substanțe psihoactive reprezintă o problemă globală, nu doar în Uniunea Europeană. Nu vă voi citi textul de aici, însă există, aici aveți câteva idei principale pentru a vă da câteva exemple. Profitul în urma acestor noi substanțe psihoactive pe baza unui caz din Belgia facilitățile de produ- s au descoperit o facilitate de producție PS. Poliția au confiscat uh, în jur de 280.000 de pachete de asemenea substanțe psihoactive noi, uh, cu cost mediu de 25 de euro. Deci dacă mulțim acest 25 de euro cu 285 de mii, ajungem la 7 milioane de euro pentru a face 7 milioane de euro, ai avea nevoie de doar, doar de o investiție de în jur de 300 de mii de euro în uh, echipament de procesare și substanțe chimice. Deci cu 300 de mii de euro investiți un beneficiu de 7 milioane de euro. Și asta doar ce am găsit uh, pe stoc, nu cunoaștem producția totală. Există așadar o profitabilitate enormă care este foarte atractivă pentru aceste grupuri. Și vă arăt ultimul exemplu. O operațiune um, din Ungaria, în urmă cu patru ani, s-a arestat o persoană în Ungaria pentru uh, Um, că avea un magazin pe internet, Dexter Scan Store, um, vindea aproape 1000 de doze de noi substanțe psihoactive în fiecare uh, săptămână. A fost arestat, uh, magazinul a fost închis. Uh, doi ani mai târziu, 2014, în 2014, acest magazin online funcționa din nou, în timp ce proprietarul era în închisoare, se pare. Și se pare că noi Uh, operatori nu aveau nicio legătură cu cel anterior, dar au folosit același nume pentru că magazinul online era cunoscut de către clienți. Autoritățile maghiare, cu susținerea uh, altor state membre și Europol, au identificat grupul de criminalitate organizată care era implicat în această pagină de internet, dar și altele. Au folosit uh, uh, au, aceștia comandau substanțe din China, le uh, vindeau pe internet prin trans, transferul prin Western Union, erau câțiva, câteva persoane fără ocupație, uh, cu antecedente penale și o operațiune foarte bine structurată. Aceste persoane încercau să evite noile substanțe psihoactive pe lista substanțelor interzise. Deci, în momentul în care era listată o substanță nouă, vindeau stocuri și nu mai comercializau. Sunt doar câteva imagini ale altor situri internet care erau folosite pentru comercializarea acestor substanțe. În iunie 2015, vindeau tablete, așa numite tablete Facebook, care au dus la 15 spitalizări ale unor tineri într-o singură noapte. Substanța acestei tablete nu era interzisă în momentul respectiv. Autoritățile au, cu, au uh, deschis anchete împotriva clienților care comandaseră aceste substanțe și ceea ce a dus la expunerea operației și arestarea a șase persoane de către Ministerul Apărării. And these are just the... Vedeți aici pe ecran rezultatele pe scurt ale acestei operațiuni conduse de Ungaria și susținute și de Europol și de alte state membre. Mă voi opri aici, mulțumesc. Thanks a lot. We're listening to the both report. Mulțumesc foarte mult, vom asculta. Am ascultat ce ați spus în legătură cu rapoarte și am aflat că au apărut 560 de substanțe noi pe piață în ultimii 5 ani. Cu alte ocazii vorbeam despre țigarete și alcool. Și iată că este mult mai greu să urmărim apariția noilor substanțe narcotice. Nu știu dacă dorește comisia să adauge ceva la cele spuse dacă nu, atunci îl vă ruga să vină la prezidiu pe domnul Boni sau să intervină din sală. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru prezentarea acestui raport amplu și vă mulțumesc foarte mult și pentru acest bun exemplu de cooperare rodnică între instituțiile Uniunii Europene. Raportul acesta este un bun punct de referință atât pentru EMCDDA, pentru Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, cât și pentru Europol și pentru Comisie, pentru noi toți, în vederea elaborării și aplicării unei strategii în materie în anii următori. De asemenea, pentru elaborarea de politici în domeniu. Care sunt problemele esențiale la care v-ați referit dumneavoastră? Sporirea ecosistemului, traficarea, distribuția, producția. Apoi, faptul că anumite grupări de orga criminalitate organizată s-au modernizat și au constituit noi alianțe dincolo de, traversând granițele sociale și naționale. Impactul acestui fenomen crește, valoarea pieței drogurilor este estimată între 21 și 31 de miliarde de euro pe an. Al doilea element. Concentrarea numărului de uh, locuri geografice care se ocupă în mod dedicat de producția și livrarea de droguri din surse europene, noi zone de producție, și, asta în diferitele părți ale lumii. Iată, practic asistăm la globalizarea lanțului de distribuție a drogurilor. Internetul oferă mai multe posibilități de promovare a drogurilor decât înainte și informații cu privire la felul în care ți le poți procura și le poți folosi. Al treilea element Impactul multidimensional al pieței drogurilor și accesul ușor la acestea, în special la cele noi, la substanțele psihoactive noi. Impactul acestui fenomen este distrugător atât pentru economie, cât și pentru sănătatea oamenilor. 1% din adulții europeni folosesc drogurile aproape în fiecare zi, ceea ce înseamnă vreo 6 milioane de oameni ceea ce se adaugă și la radicalizarea atitudinilor sociale în anumite țări. Mai există și problema dovezilor cu privire la legătura dintre creșterea pieței drogurilor și activitățile teroriste, un uh, mediu propice pentru instabilitatea și finanțarea activităților teroriste. Dacă vrem să punem în aplicare politici ca reacție la ce spunea mai devreme cu privire la piața drogurilor, va trebui să ne concentrăm mai întâi de toate pe o analiză sistemică și pe prognoze cu privire la trendurile afacerilor cu droguri ilegale, precum și la noile modele de utilizare a drogurilor, respectiv la riscurile asupra sănătății oamenilor din cauza componenței, din cauza compoziției drogurilor. În al doilea rând, va trebui să avem în vedere parteneriate între toate instituțiile implicate în elaborarea de politici la nivel atât european cât și național. Există puncte focale uh, și uh, asta în uh, cadrul activității MCDDA. Implicarea statelor membre este necesară pentru elaborarea unui sistem de alertă timpurie, intervenții hotărâtă și rapidă pentru blocarea accesului la droguri și la noile substanțe psihoactive. Știu că nu este deloc ușor, sunt multe elemente dificile și e mult de lucru la nivelul statelor membre și al cooperării dintre ele pentru identificarea unor soluții și sperăm că uh, cât mai curând vom reuși să obținem aceste soluții. Lipsa coordonării poate duce la creșterea unei serii întregi de riscuri. Și, în fine, e nevoie de politici echilibrate pentru reducerea furnizării de droguri și pentru a ajuta pe aceia care se confruntă cu probleme de pe urma consultului de droguri. Aceasta este un domeniu de politici uh, de sănătate publică. Și cred că ar trebui organizat pe tema aceasta o reuniune între comisia noastră și Comisia de Mediu, o reuniune comună, pentru că în competența acelei comisii se află și sănătatea, sănătatea publică. În acest context aș dori să-l întreb pe domnul Gozdil. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, de ce are nevoie pentru a-și juca rolul în cadrul acestor politici? Cumva, noul cadru instituțional și juridic pentru mai bună cooperare și coordonare uh, necesar? Și cum putem aborda mai bine Problema aceasta în creștere a noilor substanțe psihoactive, mai ales a celor periculoase, pentru că încă nu se știe care sunt posibilele lor efecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost nu numai o declarație, au fost și numeroase întrebări care s-au ridicat în discuție. Din cifrele pe care le-ați menționat, vorbeați de un profit posibil de 20 și ceva de miliarde de euro. Nouă ne era greu să găsim vreo 6 miliarde de euro pentru acordul cu Turcia. Așa că mă gândesc la această comparație. N-ar strica să reflectăm la o modalitate de a pune capăt uh, scurgerii de bani către zonele acestea ilegale. Sperăm ca și colegii noștri să mai dorească să adauge ceva. Și aș avea și eu o întrebare pentru Europol. Uitându-mă peste diapozitive, a rezultat că există rute diferite spre Uniunea Europeană și pentru distribuirea drogurilor în Uniunea Europeană, deci pentru diferite tipe, tipuri de droguri. Aceste rute se schimbă de asemenea, ceea ce poate să facă activitatea dumneavoastră și mai dificilă dacă puteți să-mi răspundeți la această întrebare, dar mai întâi dau cuvântul domnului Gostil. Vă rog, mulțumesc, domnul, doamnă președinte. Îi mulțumesc foarte mult domnului Boni pentru intervenția sa pozitivă și aș vrea să mulțumesc în general Comisiei pentru sprijinul continuu pe care îl acordă Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Referitor la mijloacele și resursele utilizate, întrebarea dumneavoastră punctuală, după cum știți, este în curs de elaborare acum o nouă legislație cu privire la abordarea de adoptat pentru noile substanțe psihoactive. Este o abordare cuprinzătoare, e vorba de trei etape, mai întâi sistemul de alertă timpurie, apoi evaluările de risc și, în fine, măsurile întreprinse de către Uniunea Europeană pentru controlarea acestor substanțe. Unul dintre elementele fundamentale, și se pare că chiar ieri Coreperul a luat o decizie în acest sens, va exista o revizuire limită a regulamentului, o limitată a regulamentului privind observatorul nostru. Și rolul uh, observatorului se va regăsi în noua propunere modificată, pentru a ne permite să facem față noilor provocări și sper ca în această bază să fim uh, pe aceeași linie de gândire ca și Comisia dumneavoastră de aici din Parlamentul European, dar și cu Comisia Europeană, și sperăm ca rezultatele acestui acord să, fie, să se concretizeze și în resurse sporite față de anii precedenți. Am tot încrederea că vom găsi o soluție. Știu că Comisia are un angajament puternic, dar nu doar Comisia, ci și statele membre la nivelul Consiliului și sunt convins că pot să contez și pe Comisia dumneavoastră și că veți fi vigilenți, așa încât cerințele solicitările observatorului nostru de resurse suplimentare să fie susținute. Vă mulțumesc foarte mult. Deocamdată multe grupuri și agenții cer resurse suplimentare, sunt o mulțime, deci să sperăm deocamdată că se va găsi o soluție și pentru organizația dumneavoastră europeană. Din partea Europol, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește schimbarea regulilor și respectiva rutelor și diversitatea aceasta a distribuției uh, drogurilor, din tendințe, tendințe pe care le-am uh, identificat în urma analizei cazurilor concrete, am constatat că se schimbă într-adevăr aceste tipare. Traficul de droguri nu este un fenomen stabil. Deci este într-adevăr o provocare pentru autorități. Dar pentru asta avem mijloace, posibilități, cunoștințe, ne folosim de ele pentru a putea face față. Dar, da, în ce privește diversitatea rutelor și metodelor, da, nu e nimic nou. Se schimbă în fiecare zi. Mulțumesc! Punem capăt aici acestei dezbateri și le mulțumesc tuturor celor care au participat. A fost uh, o prezentare extrem de cuprinzătoare a raportului și a rezultat foarte clar din această prezentare că problema drogurilor și provocările sale nu e deloc o problemă ușoară. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit în rândurile noastre pentru a ne prezenta această situație. Mulțumesc! So, colleagues, I think we can... Așadar, dragi colegi, cred că putem trece fără întârziere la următorul punct de pe ordinea de zi mecanismul privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, o prezentare a raportului interimar cu privire la plus valoarea europeană și documentele de studiu. Avem trei prezentări la acest punct de pe ordinea de zi care vor alimenta dezbatere, o dezbatere, sunt convinsă, interesantă. Mai întâi o prezentare din partea, o prezentare din partea uh, a doi experți din partea Comisiei pe această temă și respectiv o, o prezentare din partea unui membru al Parlamentului. Cele trei prezentări susțin activitatea comisiei noastre cu privire la raportul legislativ din proprie inițiativă cu privire la instituirea unui mecanism european privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Proiectul de raport al uh, doamnei Intveld, doamnă raportoare, este de asemenea disponibil de ieri și va fi prezentat la viitoarea reuniune libe. Fără a mai întârzia, îi voi da acum cuvântul doamnei Astrid Vorum din partea DG EPRS pentru a prezenta acest raport interimar cu privire la plus valoare europeană. Vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să vă prezint uh, evaluarea interimară a plus valoare europeană. În introducere, Aș dori să vă prezint puțin preistoric, preistoricul acestui concept, evaluarea interimară a plusvalorii europene. Știți că Parlamentul European, când a decis să prezinte un raport din propria inițiativă, conform tratatelor, se cere o asemenea evaluare care trebuie să analizeze impactul potențial și să identifice avantajele făcute de Parlament printr-un uh, proiect din propria inițiativă legislativă. O asemenea, această evaluare însoțește raportul redactat de doamna Infeld, care își dorește să prezinte recomandări Comisiei Europene privind un introducerea unui mecanism european prin democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Este vorba de o evaluare interimară, a fost uh, finalizată înaintea publicării proiectului de raport a doamnei Infeld, ține cont de diferitele documente prezentate de raportori și de raportori din umbră și va fi actualizat ulterior. Se bazează pe câteva studii uh, prezentate de doamna doctor Bard în numele CEPS și de uh, domnul profesor Peș în numele Universității din Middlesex. În ceea ce privește cadrul actual, este evident că există anumită deficiență. Există, într-adevăr, o lacună între pro, uh, proclamarea valorilor din articolul 2 din Tratatul de Funcțiune Europene și respectarea reală de către statele membre și instituțiile europene a acestor principii și valori. Această diferență aduce cu sine costuri importante economice, sociale și politice slăbiciunile se leagă, în primul rând, în ceea ce privește dezbaterea purtată privind competențele Uniunii Europene de a uh, impune valorile și principiile din articolul 2 și în ceea ce privește înțelesul uh, acestor valori. Și apoi, nu există o diviziune clară a muncii între statele membre și uh, instituțiile europene. Uh, din punctul de vedere al competențelor precise când vine vorba de monitorizare și respectarea tratatelor. Există mecanisme de monitorizare, însă acestea nu sunt foarte bine coordonate între ele. În al treilea rând, mecanismele existente um, nu sunt suficient de eficace. Nu răspund în mod suficient de adecvat provocărilor existente referitoare la statul de drept din Uniunea Europeană. În acest uh, context, care sunt opțiunile de politică legislativă și non-legislativă pentru a identifica uh, slăbiciunile instituționale s-a sugerat de mai mulți uh, experți să se adopte un pact interinstituțional care să clarifice domeniul de aplicare a acțiunilor necesare și uh, diviziunea competențelor, diviziunea muncii între statele membre și instituții. Un asemenea pact ar trebui să conțină două elemente principale. În primul rând, monitorizarea anuală a situației democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale să se bazeze pe un tabel de uh, scor. În același timp, ar trebui să fie introdus un nou ciclu european, asemănător cu semestrul european, la care să participă toate instituțiile europene. Aș dori să mă refer pe scurt la cele, la cele două aspecte ale pactului. Când vine vorba de monitorizarea democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale, există în continuare întrebări la care trebuie să găsim răspunsuri înainte ca acestea să fie uh, Uh, pus în aplicare, și anume domeniul de aplicare. Conform tratatelor, Uniunea Europeană are o mandat de a interveni pentru a-și uh, proteja valorile fundamentale împărtășite între state membre și instituții, însă cum și cât de departe poate interveni este foarte clar. Un alt, o altă chestiune este temeiul juridic. Una, o asemenea monitorizare se poate baza pe articolul 352, care este temeiul juridic pentru crearea Agenției privind drepturile fundamentale este un articol poate, care poate fi folosit pentru a, a consolida mandatul acestei uh, agenții, apoi articolul 7, afacerile interne, evaluarea interpare sau articolul 295, care este temeiul juridic pentru acordurile interinstituționale. Și ar putea fi, uh, am putea avea și un mix al uh, acestor trei posibilități. Există și întrebări referitoare la metodologie din punctul de vedere al tabelului de bord și monitorizarea. Am uh, menționat problema diviziunii muncii între instituții. Există și uh, probleme legate de uh, responsabilitatea democratică, tragerea la răspundere. În ceea ce privește al doilea aspect al uh, pactului, noul ciclu de politici Uniunii Europene privind democrație, stat de drept și drepturi fundamentale, din acesta ar trebui să facă parte uh, Uh, dezbateri anuale cu parlamentele uh, naționale. Ar trebui să, se, să participe și comisia și comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a lansa în mod sistematic proceduri de infringement, de încălcare a tratatelor și uh, dialogul privind statul de drept din Consiliu ar trebui să fie îmbunătățit. Uniunea Europeană poate pretinde că are o legitimitate când vine vorba de respectarea statului de drept, democrația și drepturile fundamentale, doar dacă respectă ea însăși toate aceste valori. Deci va fi esențial să, ca din acest ciclu de politici să există uh, și un uh, element care să oferă o, uh, să ofere o perspectivă de viitor asupra măsurilor care urmează să fie luate. Și în plus, Uniunea Europeană ar trebui să adere la Convenția Națiunilor uh, Unite privind drepturile. Ar trebui să există și o studiere a costurilor și a beneficiilor aduse de asemenea măsuri. Există suficiente studii care ne demonstrează că o controlare insuficientă a corupției, lipsa de protecție a drepturilor de proprietate au un impact negativ pe mai multe niveluri și mai ales asupra performanței, performanței economice. Există un uh, studiu recent privind uh, existența instituțiilor europene. Se demonstrează că uh, costul corupției pentru economia europeană oscilează între 220-230 de miliarde de euro în fiecare an. Până la urmă, toți cetățenii europeni au de suferit dacă nu există uh, consecințe atunci când uh, statul de drept nu este respectat, uh, apare tot mai puternic riscul uh, contagiunii acestor uh, probleme. Prin comparație, costurile opțiunilor politice propuse sunt relativ reduse. Un sistem anual de monitorizare ar costa aproximativ 4 milioane de ani în fiecare an și ciclul de politice europene în jur de 7 milioane. Aceste instrumente ar fi și mai eficiente dacă s-ar găsi sinergiile potrivite cu uh, organizații internaționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru aceste informații, pentru această, această privire de ansamblu și acum aș dori să dau cuvântul doamnei dr. Petra Bard de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta pentru a ne prezenta un studiu redactat de CEPS privind evaluarea necesității și posibilităților de a stabili un tabel de bord al Uniunii Europene primit democrația, statul de drept și uh, drepturile fundamentale. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a vă prezenta acest uh, studiu. Vă rog uh, să treceți la următorul uh, diapozitiv. Uniunea Europeană a primit valorile fundamentale încă de la crearea sa. Este vorba de pace și uh, prosperitate și sunt uh, obiective uh, Uh, în vigoare și în zilele noastre. În articolul 2 privind tratatul uh, Uniunii Europene se regăsesc aceste valori. În plus, criteriile de la Copenhaga uh, garantează respectarea de viitoarele state membre ale Uniunii Europene acestor criterii. Nu există o metodă similară care să garanteze respectarea acestor valori și principii după ce se aderă la Uniunea Europeană. Până acum se poate recurge la articolul 7 pentru respectarea acestor principii, însă nu s-a făcut recurs la acest articol de la existența acestor uh, tratate, nu datorită procedurii care ar trebui să fie urmată, ci datorită lipsei de uh, voință politică. Drept urmare, există mai multe apeluri de a reforma uh, sistemul din partea Parlamentului, din partea Consiliului și Comisiei. Uh, procedura dinainte articolul 7 este testată în acest moment într-un stat membre. Se exprimă critici față de această încercare pentru că se spune că articolul 7.1 din Tratatul Uniunii Europene este slăbit și mai mult, însă Trebuie să recunoaștem uh, că se schimbă, de, se modifică dezbaterea de la concentrarea pe articolul 7 înspre care sunt valorile comune și cum ne putem asigura că acestea sunt respectate. Cu toate acestea, mecanismele anterioare reacționează doar la momente de criză și nu, nu, nu reprezintă un proces continuu, permanent de monitorizare uh, a respectării valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. În rezoluția adoptată pe data de 10 iunie 2015, Parlamentul European a, cerat, a cerut o monitorizare anuală a respectării statului de democrație și drepturilor fundamentale cu obiective comun definite și grupul nostru de cercetare, la care au participat mai mulți oameni de știință, s-a ocupat tocmai de acest subiect. Punctul nostru de plecare a fost următorul. Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de toate aceste chestiuni, pentru că Uniunea Europeană are competențe în acest punct de vedere. Este o temă europeană, cetățenii Uniunii Europene sunt afectați uh, dincolo de calitatea lor de cetățeni uh, al unui stat, uh, stat membre, nu, stat membru, deci cetățenii europeni, într-un mod transfrontalier, sunt afectați de această problemă. Legitimitatea procesului decizional al Uniunii Europene este pusă în, în pericol și achiul comunitar se bazează pe încredere reciprocă și nu poate supraviețui fără un mecanism care să garanteze respectarea statului de drept. Dincolo de costurile sociale și politice, au fost menționate și costurile economice care apar. Principiul uh, subsidiarității este important. Uh, Uniunea Europeană nu poate interveni în suveranitatea unui stat membru, însă crearea unui asemenea mecanism ar contribui la respectarea și o mai bună funcționare a principiului subsidiarității. Un alt punct de la, de la care am plecat este că dreptul european ar trebui să fie înțeles ca o modalitate externă de a uh, apăra democrația. Dacă uh, cetățenii trebuie să fie apărați în momentul în care se demontează statul de drept într-un anumit stat membru. Desigur, uh, aceste state membre vor uh, ataca criticii sau crit, uh, criticile exprimate, spunând că sunt uh, influențați, că criticile sunt pur ideologice sau că este vorba de un uh, conflict de identități constituționale. Ar trebui să știm că regresele din punctul de vedere al statului de drept nu corespund niciunui tip de identitate constituțională, chiar dacă uh, această idee a unor majorități autoproclamate de a guverna un, un stat uh, este, de fapt, doar o abordare uh, elitistă și susține doar propriile idei majoritare. Deci ar trebui să tragem o linie foarte clară. Uh, Uh, diversitatea și toleranța sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, însă trebuie să spunem care sunt diferențele care trebuie să fie celebrate și tolerate și care sunt diferențele care periclitează proiectul european. Următoarea imagine, vă rog, și următoarea. Cam atât din punctul de vedere al necesității de a crea un asemenea tabel de bord și aș dori să vă spun câteva lucruri despre posibilității uh, concretizării acestui proiect. Există diferite definiții, noi am preferat o definiție cât mai largă, ar trebui să existe o discuție, o combinare între uh, discuție și dialog, monitorizare, măsurare, evaluare și benchmarking, uh, sub, uh, supraveghere. Deci este vorba de un uh, proces din care participă mai mulți actori și uh, se desfășoară pe parcursul mai multor cicluri. Oamenii cu care am discutat, pe care i-am intervievat, ne-au demonstrat că nu este nevoie să reinventăm uh, roata. Putem să împrumutăm de la mecanismele existente de monitorizare. Monitorizarea este deja, deja în desfășurare. Tabelul de bord al Uniunii Europene din domeniul justiției există deja. Raportul uh, anticorupție din Uniunea Europeană recurge la același model și în același timp trebuie să înțelegem că comasarea informațiilor din diferite surse, comparațiile um, sunt foarte dificile, un proces aproape alchimic datorită surselor uh, diferite și interpretării diferite a uh, acestor seturi diferite de instrumente. În plus, de fiecare dată când împrumutam de la, din surse internaționale, elementul Uniunii Europene, eh, caracteristica specifică a Uniunii Europene ar trebui să fie păstrată. Cu alte cuvinte, un mecanism privind statul de drept nu poate fi uh, contractat unor actori eh, externi pentru că Um, aceștia nu ar avea legăturile necesare cu uh, cultura europeană, cu principiul încrederii, loialității, a recunoașterii reciproce și așa mai departe. Uniunea Europeană ar trebui să-și creeze propriul sistem tocmai pentru a stabili standarde mai înalte decât uh, normele internaționale. Și fiind în afara organismelor internaționale, Uniunea Europeană aș, ar putea să impună propriul mecanism de control, de monitorizare, înainte ca o organizație internațională să ajungă la concluzia că motivele uh, pentru o încredere reciprocă nu mai există. Un asemenea instrument s-ar putea potrivi foarte bine în contextul semestrului european și să inspire din criteriile economice. O problemă esențială a oricărui tabel de bord este legitimitatea acestuia este nevoie de obiectivitate, nu doar din partea instituțiilor, ci obiectivitatea în general ar trebui să fie uh, garantată independența experților care uh, evaluează situația dintr-un stat membru. Un alt element esențial pentru asigurarea legitimității uh, este următorul. Trebuie să recunoaștem că nu există definiții rigide. Este un lucru foarte, foarte valabil, mai ales pentru statul de drept Um, este vorba de concepte fluide. Statul de drept în sine este un concept uh, controversat și um, nu se poate recurge la definiții foarte precise pentru a defini natura statului de drept. Doar uh, astfel vom evita tentația de a crea o listă de dorință pentru toată lumea. Pentru a garanta obiectivitatea, avem, uh, nu, nu ar trebui să recurgem la tehnici care nu sunt neutre. Și principala uh, problemă nu reprezintă indicatorii care ar trebui să fie aleși, ci standardele care ar trebui să fie uh, selectate uh, și care să pornească de la criteriile alese. Dacă vom avea o asemenea listă de dorințe, ea ar putea fi atacată foarte ușor uh, de politicieni ca fiind prea ideologizată. Această lipsă de precizie în definiție nu va, uh, nu va permite celor care atacă statul de drept să o atace. Deseori se întâmplă că se întâmplă ca statele membre monitorizate să spună că au împrumutat elementele respective de la alte state, de la state, de la state vecine, însă se poate argumenta că elementele selectate de statul membru respectiv sunt nu tocmai cele mai bune Deci trebuie să înțelegem la ce nu trebuie să servească acest instrument, care nu este bun pentru a prezice evoluțiile viitoare, nu trebuie să servească pentru a crea o ierarhie între statele membre și pentru analize între uh, mai multe state. În loc ar trebui să ne bazăm pe o analiză de la caz la caz, o analiză calitativă a fiecărui stat membru în parte și un alt element care a fost uh, menționat deja, care contribuie la sporirea legitimității, este trata, tratarea egală a statelor membre. Recurgerea la uh, standarde duble va submina uh, legitimitatea oricărui, oricărui tabel de bord privind statul de drept al Uniunii Europene. S-ar putea să apară și, proces, și dificultăți uh, uh, procedurale uh, suplimentare dacă se recurge la elementul uh, de corecție din articolul 7. O altă problemă este viteza. Cu, cu cât mai multe date vor cu cât mai multe date vor fi evaluate, cu atât un răspuns va fi uh, posibil. Unfortunately, if a pro- din păcate, atunci când un proces este foarte lent, uh, se poate face rău irreversibil. Există și consecințe juridice care pot să își piardă impactul în timp și, mai important, dacă procesul durează prea mult, statul membru poate să-și schimbe legislația între timp și să spună că uh, activitatea de examinare este invalidă pentru că nu mai este relevantă. Însă, nu tre- trebuie să rezistăm tentației de a rapidiza procesul, întotdeauna va trebui să se ajungă la un anumit compromis pentru a exista o relație corectă între viteză și calitate, însă nu am susține o abordare rapidă. Pe baza proceselor din mecanisme alternative, susținem o serie de surse pe lângă actorii societății civile, mass media, organisme care reprezintă uh, drepturile fundamentale, ombudsmenii, uh, supraveghetorii care trebuie să aibă surse viabile și a, grupul de lucru pentru articolul 29, care trebuie să aibă un loc decisiv în acest uh, domeniu. Sarcina probei în stabilirea faptelor relevante în ceea ce privește uh, democrația și uh, statul de drept, toate acestea trebuie să fie uh, specificate, specificate clar în momentul în care uh, aceste cerințe sunt uh, îndeplinite, sarcina probei trebuie să fie plasate asupra statului membru, care trebuie să dovedească că acțiunile sale sunt coerente cu valorile menționate. Documentul de cercetare arată o serie de stadii, pos- stadii posibile a respectării valorilor europene. În primul scenariu, statele membre ale Uniunii Europene statele membre trebuie să fie examinate pentru a crește legitimitatea Uniunii. Deci, în primul scenariu, statele membre sunt pe calea de statului de drept, ceea ce înseamnă că nu există probleme substanțiale. În al doilea scenariu, există anumite elemente care sunt problematice în ceea ce privește anumite aspecte ale statului de drept. De exemplu, ne putem imagina în statul că un stat este pe calea statului de drept, însă are încălcări grave ale drepturilor omului. Deci, de exemplu, interzicerea dreptului de vot pentru prizonieri eh, sau eh, cu interdicții de vârstă în instituții. Dacă acest stat eh, este pe, în calitatea, are calitatea de stat de drept, va primi recomandări în ceea ce privește uh, îmbunătățirea situației. Al treilea scenariu, aici este, diferă calitativ de primele două, fără să intru în detaliu, este uh, statul uh, unde are loc încălcarea sistematică a separației puterilor, și are loc un eșec al justiției și al mm, sistemului de ombudsman. În primele două scenarii promovăm o politică care implică statele membre fără a le paraliza și exclude valoarea statele membre și instituțiile europene au un rol egal. Al treilea scenariu este fundamental dif- diferit și metodologia include o a doua uh, acțiune, dacă un stat subminează sistematic democrația, subminează statul de drept și încalcă drepturile omului în mod sistematic, nu avem niciun motiv de a prezuma bunele intenții uh, ale celor de la putere și nu are rost să inițiem un dialog pentru a ne uh, pentru a îi determina pe cei de la putere să se întoarcă la un stat de drept pe care aceștia nu și-l doresc. Așadar, în procedurile de încălcare sistematice, um, articol, sau articolul 7 ar intra în vigoare tabelul de bord ar uh, face acest proces transparent. Pot avea loc discuții în cadrul interinstituțional cu FRA sau Comisia Europeană. pot să existe și instituții total independente și selecția modelului organizațional ar putea să urmărească organizarea actorilor actual, cum ar fi Comisia de la Veneția. În domeniul de aplicare al cercetării noastre, propunerile care adaugă um, um, contundență uh, arată către sancțiuni economice, cum ar fi suspendarea sau retragerea fondurilor comunitare. Aceste sancțiuni financiare s-ar putea să nu fie eficiente în cazul tuturor statelor membre. În momentul actual, uh, aceste Uh, metode ar fi uh, favorabile în cazul statelor care sunt în beneficiare, în beneficiare nete ale fondurilor europene. Uh, în cazul regimurilor autoritare care neagă valorile Uniunii. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul colegilor de la Parlament, îi dau cuvântul domnului Lohan Peș de la Universitatea Middlesex din Londra, care ne va prezenta o, un document de cercetare pentru a susține un mecanism european pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale. Aveți cuvântul. Așadar, am 10 minute, din câte înțeleg, să prezint concluziile acestui raport misiunea principală a fost ușor diferită. Am căutat un cadru și să identificăm uh, lacune și neajunsuri înainte de a da câteva sugestii. Obiectivele erau la o dimensiune mai mică decât uh, tabela de bord tabelul de bord general. În identificarea acestor lacune și neajunsuri a fost util să evidențiem anumite probleme um, în legătură cu, de exemplu, definirea valorilor din Tratatul Uniunii Europene. Este așadar prima parte a acestui raport unde tratăm o serie de probleme pe care le voi rezuma din cauza lipsei de timp poziția noastră principală în legătură cu aceste probleme este că Uniunea Europeană are capacitatea de a monitoriza statele membre după aderare, conform articolului, valorilor din articolul, articolul 2, aceste lor pot să fie deduse nu doar din jurisprudența națională, cât și din cea uh, europeană, națională și instrumentele europene și internaționale. Așadar, considerăm că statele membre pot să fie supuse unei monitorizări în ceea ce privește valorile. Așadar, aceste valori nu sunt concepte deschise, nu sunt vagi, pot să fie, se pretează monitorizării. Trecând la partea a doua a raportului, aceste lacune și neajunsuri ale uh, cadrului actual. Examinăm în primul rând cazul, cadrul în transversal, încercând să identificăm uh, lacunele inițiale. Mm, identificăm în primul rând proliferarea, proliferarea instrumentelor specifice. Este mm, ca și cum instrumentele ar, s-ar fi acumulat uh, și înființate unul după celălalt, fără să existe o coordonare între instituțiile europene și, pentru a fi corecți, cred că această lipsă de coordonare se datorează faptului că proiectul Uniunii Europene se bazează pe presupunerea că, odată ce devii membru, respecti valorile, aceasta nu mai este o problemă. Acest lucru explică, poate, de ce există anumite neajunsuri transversale, pentru că aceasta nu ar fi trebuit să fie o problemă să o discutăm astăzi, pe presupunere care nu, este, nu s-a adeverit. Așadar, instrumentele specifice și înființate de diverse instituții, nu vă voi uh, lista toate neajunsurile pe instrument, raportul este destul de uh, voluminos, privim o serie de instrumente adoptate în 2014, existente instrumente cum ar fi articolul 7 din, uh, articolul, din tratat, uh, opțiunea nucleară, care poate nu este o descriere foarte bună, articolul 258 uh, și modalitatea în care a fost aplicat și înțeles de către Comisie, articolul 2 și după aceea instrumente suplimentare, cum ar fi mecanismul de cooperare și verificare care este încă aplicat în României și Bulgariei și în final cadrul statului de drept în 2014 și dialogul în ceea ce privește drepturile omului uh, demarat de către Consiliu în noiembrie anul trecut. Așadar, lacunele și neajunsurile. Am încercat să găsim un meniu de soluții dacă puteți să treceți la imaginea cu toate opțiunile principale, prin, uh, într-o, opțiunile într-o diagramă, am, uh, avem trei opțiuni verticale și trei, trei orizontale. Care sunt opțiunile verticale? Acestea sunt opțiuni sau soluții care trebuie să fie aplicate statelor membre specii individuale, deci la caz la caz, în anumite cazuri, deci și după aceea sunt probleme transversale. Opțiunea verticală numărul 1, dacă o pot numi așa, este, privește aplicarea existentă a procedura actuală de aplicare din articolul 258 din tratat. Sugerăm aici că poate există, care se poate aplica într-un fel diferit atunci când există încălcări sistematice ale, încălcări, ale deciziilor Uniunii. Facem decizia de a aplica uh, această procedură de aplicare într-un mod ușor diferit atunci când ne aflăm într-o situație în care există încălcări repetate care fac parte dintr-un plan de a uh, demonta un stat constituțional liberal. Deci, uh, acțiuni împotriva încălcărilor uh, repetate. Acțiunea numărul 2. O îmbunătățire a unui mecanism deja existent. Este vorba de cadrul pentru statul de drept al Comisiei. Sugerăm o serie de schimbări minore care însă ar putea aduce o certitudine juridică și ar fi utile atunci când vorbim despre un mecanism dedicat statului de drept. Poate aici se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește uh, încărcările sistemice și există recomandări suplimentare pe care le facem în raport uh, pentru care nu am, în care nu am timp să intru în momentul actual dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. După aceea, suntem de părerea că se pot găsi modalități mai bune de a finanțare a grupurilor societății civile din Uniunea Europeană, deci uh, cerem Uniunii să fie mai coerente și să facă la nivel intern ceea ce face la nivel extern în ceea ce privește susținerea grupurilor societății civile. Propunem o, un nou finanța, un instrument de finanțare european, uh, dar dacă se consideră prea ambițios, putem să examinăm schemele de finanțare existente pentru a vedea cum putem facilita accesul societății civile la finanțarea actuală. De exemplu, schema de finanțare Jamonet, care a, fost, care a avut un mare succes, dar poate că nu este foarte ușor de accesat datorită criteriilor de eligibilitate. Deci aceasta este lista opțiunilor verticale. Avem și o serie de opțiuni orizontale. În această dată am, le-am clasificat de la cea mai puțin ambițioasă cât, către cea mai ambițioasă, cea mai, cea mai puțin solicitantă opțiune, teoretic, din punct de vedere juridic, nu politic, ar fi să cerem Consiliului să revizuiască felul în care a organizat uh, dialogul anual pentru drepturile omului. Suntem de părere că se pot aduce îmbunătățiri în legătură cu organizarea și lipsa de transparență a primului uh, a primei ediții uh, a, acestui dialog trebuie să fie îmbunătățită. Am făcut și o serie de recomandări, însă lipsa de transparență, felul în care sunt alese subiectele și forma dialogului ar putea să fie examinate. Opțiunea orizontală numărul 2 este o, un nou format a discuției între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, unde eh, deputații și eurodeputații discută probleme legate de articolul 2 din eh, tratat. Nu este nevoie de schimbări legislative, însă este nevoie de voință politică. Această opțiune este suplimentară primei opțiune, nu, opțiuni nu se exclud reciproc și nu în ultimul rând, eh, cea mai ambițioasă opțiune orizontală pe care o sugerăm. În acest context sugerăm să adoptăm ceea ce sugera colega mea, le sugerăm înființarea unui ciclu permanent transversal de monitorizare, în contextul căruia am putea să adăugăm și tabelul de bord de monitorizare al Uniunii. Nu voi relua ceea ce a spus colega mea, însă în acest context cheia ar fi să avem un nou mecanism permanent care să se aplice tuturor statelor membre, dar și în contextul căruia instituțiile să trebuiască să își justifice acțiunile pentru ca toată lumea să trebuiască să demonstreze aderența, să demonstreze conformitatea cu articolul 2. Nu am decis uh, uh, natura acestui ciclu, dar acesta, acesta ar trebui să fie unul permanent. Astfel îmi închei lista celor șase opțiuni și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc celor trei colegi pentru toate cele spuse aici, care arată că avem în față o sarcină grea, care presupune implicarea unui mare număr de actori și multă voință politică. În orice caz, e vorba de acțiuni necesare. Nu știu dacă doresc uh, colegii din sală să adreseze întrebări. Dacă nu, aș vrea eu să spun ceva Deseori se vorbește de acea dilemă de la Copenhaga. Nu știu dacă a verificat cineva vreodată dacă este necesar sau în baza căror criterii și măsuri e posibil să se stabilească dacă o țară candidată respectă drepturile fundamentale, articolul 2, statul de drept. Același lucru și pentru statele membre. Pentru statele membre ni se spune mereu, păi nu mai e nevoie să verificăm lucrul acesta. Păi atunci, fie nu mai există criteriile de la Copenhaga, fie e o lipsă de voință politică. Când vorbeați despre măsurile în vigoare, vorbeați despre tabelul de, vorb, de bord de la Eurojust, însă nu ați spus niciun cuvânt despre criteriile de la Copenhaga, și vă referați la un uh, lucru pe care îl găsesc important. Apropo de articolul 7, ne concentrăm pe mecanismele de criză. Câte vreme multe lucruri s-au întâmplat deja și eu cred că ce ar trebui să facem, de fapt, ar fi să instituim în realitate un mecanism de alertă timpurie pentru că în toate statele membre se poate întâmpla, chiar și cu cele mai bune intenții din lume, ca o decizie să meargă cam prea departe, să o apuce într-o direcție greșită și atunci cu toți actorii implicați în mod prietenesc să încercăm să găsim o soluție ca nu cumva o greșeală să crească în dimensiuni și să ducă la o situație de criză prin acumulare. Cred că ar trebui să ne gândim la genul acesta de, de soluții mai degrabă la un uh, mecanism de alertă timpurie și nu la presiuni insistente asupra unui stat membru, asupra unui guvern, ci să vedem ce putem face împreună pentru a asigura respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale. Deci, dacă nu dorește nimeni să intervină la acest punct, înțeleg că nu mai există întrebări suplimentare, îmi cer scuze. Iată, stați chiar în fața mea și nu v-am văzut. Vă rog, domnul Boni, mulțumesc foarte mult mai întâi de toate autorilor celor trei prezentări care ne-au ajutat să înțelegem lucrurile mult mai bine. Și sunt perfect de acord cu ce se spunea acum câteva momente, și anume că nu e vorba de așa, un fel de închipuire birocratică a Europei. Nu, e chiar necesar acest mecanism de alertă timpurie. Eu vin din Polonia și mulți ani, pentru mulți dintre noi, chiar pentru grupurile politice, a fost uh, foarte clar că anumite reguli legate de statul de drept, de democrație și de echilibrul între puterile statului, întâmpinau probleme. De aceea trebuie să fim cetățeni, să colaborăm, nu să ne batem la nivel politic, ci să lucrăm în interesul cetățenilor noștri și al viitorului Uniunii Europene. Sigur, e o declarație politică aceasta, dar cred că este important să lucrăm la asta și să ne adaptăm la realitatea din teren și la o evaluare obiectivă și realistă a situației. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceast, aceste prezentări și cred că e un subiect extrem de important, fiindcă îmi aduc aminte și de altă dezbatere în care propuneați, cred că tot dumneavoastră, ideea unui pact pentru democrație la nivel european. Pentru că nu vorbim doar de uh, faptul că instituțiile Uniunii Europene ar trebui să dispună de anumite instrumente pentru a evalua democrația din statele membre. Nu, ar trebui implicate statele membre însele și cetățenii acestora în procesul acesta de evaluare a democrației. Thanks a lot, Michael, and I think Sophie Infeld also wants to come in. I, I don't really have... Mulțumesc. Sophie Infeld, vă rog. Nu am o întrebare ca atare, am, eu țin legătura cu uh, cercetătorii de față și deci autorii raportului. Dar voiam să spun câte ceva. Articolul 2 este articolul cumva de deschidere a tratatului. Articolul 1, așa cum îmi place mie să spun, zice bună ziua și după aia, practic, din articolul 2 încolo începe să se vorbească despre ce e important. Ei, în raportul acesta se vede clar că nu, existe, nu, nu se poate identifica o, o bază juridică pentru punerea în aplicare a valorilor. Nu avem ceva mai bun, de aceea am reușit să punem la oaltă așa acest instrument pentru, pentru uh, cooperare interinstituțională, așa cum fel de monstru al lui Frankenstein. Dar eu cred că trebuie să avem un set de reguli coerente prevăzut în tratate. Cred că și asta ar trebui să analizăm. Nu e vorba doar de a identifica modalități de a sancționa anumite țări care o iau razna, ci trebuie văzut cum creezi un ciclu pozitiv, un ciclu virtuos, în care noi, cetățenii, stabilim valorile pentru că vorbim de statul de drept. Sigur, statul de drept nu poate fi transpus într-o formulă matematică, însă totuși, între anumite limite, putem să stabilim destul de clar ce anume este statul de drept, cum trebuie să funcționeze justiția, ce este corect, ce nu e corect. Asta se poate stabili numai în cadrul unui dialog. Ori tratatul nu suflă o vorbă despre genul ăsta de lucruri așa încât sunt extrem de recunoscătoare pentru munca autorilor, pentru că așa bucățică cu bucățică lucrurile se adună și sper să se contureze până la urmă un sistem care să și devină funcțional, așa încât vă sunt recunoscătoare pentru contribuții și uh, textul raportului meu este disponibil începând de astăzi. Deocamdată îl găsiți pe Twitter, pe contul meu, dacă vreți, îl trimit chiar personal, dar oricum o să-l găsiți, în convinsă, foarte curând și pe site-ul Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, Sofie. Nu știu dacă dorește vreunul dintre uh, vorbitori uh, să facă vreo observație pe marginea celor spuse. Domnul Peș, mulțumesc. În raportul nostru n-am analizat uh, soluții din tratat care ar presupune revizuirea tratatelor. Asta am spus-o ca să fie clar. Uh, în ceea ce privește lipsa unui mecanism de alertă timpurie la nivel european, nu sunt de acord. În realitate există două astfel de tratate, unul de mecanisme. Articolul 7 alineatul 1 pe care nu vrem să-l declanșăm, dar poate fi declanșat în momentul în care există un risc potențial de încălcare sistematică a valorilor europene. Și asta s-a, văzut uh, după 1999, dar, de regulă, acest um, articol nu se declanșează, pentru că nu s-a constatat deja respectiva încălcare sistemică. Și apoi, mai există un mecanism al Comisiei, care, de fapt, tot asta este un mecanism de alertă timpurie. În ceea ce privește Polonia, practic este vorba de strângerea de probe prin care să se stabilească dacă există sau nu o încălcare sistematică a principiilor statului de drept într-un stat membru. Așa că, dacă îmi permiteți, aș spune chiar că avem prea multe uh, astfel de alerte timpurii. În ce privește caracterul vag al conceptului de stat de drept, sunt, n-am încotro și trebuie să-mi exprim acordul cu doamna eurodeputat. De-al majoritatea organizațiilor internaționale au stabilit o anumită uh, definiție funcțională a statului de drept. Uh, există mult consens pe tema aceasta și pe tema independenței uh, justiției, dar respectarea statului de drept este o chestiune de grade. Nu că conceptul e prea vag, ci respectarea trebuie analizată de la caz la caz. Și judecățile nu pot fi făcute la nivel teoretic, ci trebuie analizate lucrurile de la caz la caz, cu detalii, pentru a se vedea care este motivul pentru care, sau care sunt datele, faptele în baza cărora s-a constatat încălcarea sau nu. Și acum, de aceea vorbesc în nume propriu, n-aș spune că, din aceste motive, deci, n-aș spune că conceptul este prea vag pentru a fi funcțional. Mulțumesc foarte mult, întotdeauna va fi o sarcină grea îmi cer iertare și dumneavoastră voiați să mai spuneți ceva. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult. Am ținut seama de criteriile de la Copenhaga atunci când am elaborat raportul. Sigur că n-am avut cum să vă prezint to to toate cele 180 de pagini din raport, dar aveți perfectă dreptate în ce spuneați mai devreme. Aș avea un mic amendament doar, dacă îmi permiteți să nu le numim criteriile de la Copenhaga pentru următoarele state membre, pentru că nu este o chestiune europeană. Aș vrea să se uh, trateze în mod egal toate statele membre, indiferent de momentul în care au aderat de la Uniunea Europeană. Cât privește modificarea și jurisprudența și caracterul statului de drept, bun, sunt de acord că toată lumea vede când uh, ne îndepărtăm, când există o îndepărtare de la statul de drept. Există indicatori cât se poate de buni, o listă de indicatori. Chiar de curând, Comisia de la Veneția a venit cu o listă întreagă de astfel de indicatori, excepțională listă. Mă rog, indicatori, elemente. Deci de aici sunt un pic în dezacord cu uh, doamna Sophie Invel și cu domnul profesor Peș cu privire la accentul care trebuie pus. Eu cred că trebuie pu ar trebui pus pe standarde și pe indicatori și uh, respectiv pe analizarea de la caz la caz a fiecărui uh, astfel de a fiecare încălcări din fiecare stat membru. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții și pentru că ați venit aici în Parlamentul European pentru a vă prezenta raportul Vom avea în săptămânile și lunile care vin dezbateri foarte interesante pe tema aceasta aici în Parlament și chiar împreună cu Consiliul și sperăm ca la finalul acestora să ajungem la o decizie bună pe tema aceasta. Vă mulțumesc foarte mult, vom continua să colaborăm. Dragi colegi, următorul nostru punct de pe de zi, potrivit ordinii de zi, va începe abia la ora 16. S-ar putea ca unii dintre colegi să știe că aceea este ora și doar atunci să vină în sală, de aceea până la ora 16 puteți să mergeți să beți o cafea pentru că facem o pauză.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 So, dear colleagues, it's the last... Dragi colegi, ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei după amiezi. Vânzarea de cetățenie în statele membre și acuzații de corupție la eliberarea de permise de reședință și vize la consulatele statelor membre și ambasadele acestora în țările terțe, respectiv implicațiile pentru securitatea Uniunii Europene. În unele state membre, situația privitoare la vânzarea cetățeniei a dus la îngrijorarea anumitor membri libe, motiv pentru care am hotărât ca tema să intre pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Vom avea un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei care ne vor informa cu privire la ce se știe despre acest lucru până în acest moment, după care cei care vor dori să intervină vor primi cuvântul. Mai întâi așadar, reprezentantul comisiei este doamna Ecaterina Dimitracopulu și domnul, reprezentanții sunt și uh, domnul Browers din partea DG Just și respectiv DG Home. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o înlocuiesc astăzi pe doamna Dimitra Copulu și o înlocuiesc pe doamna Hemo din aceeași uh, direcție generală a Comisiei Europene de Gejust. Mă însoțește colegul meu de la DG Home, care se va referi la problemele de securitate privire la vânzarea de cetățenie, așa cum a confirmat Curtea Europeană de Justiție în jurisprudența sa, cauza Vatman, fiecare stat membru este acela care are dreptul de a stabili mod modalitățile prin care se poate solicita și conferi cetățenia statului membru. Dar, dincolo de această competență, statele membre trebuie să respecte și dreptul european. A Acorda cetățenia unui stat membru înseamnă acorda și cetățenie europeană, precum și drepturile atașate acestui statut, dreptul la liberă circulație, de liberă stabilire, de a deveni candidat și în uh, țara de reședință la alegerile municipale. Prin urmare, deciziile de autorizare din statele membre nu sunt neutre din punctul de vedere al celorlalte state membre și al Uniunii Europene. Respectăm autonomia statelor membre, dar nu e mai puțin datoria noastră să respectăm statutul nostru comun de cetățeni europeni. Comisia se așteaptă din partea statelor membre ca acestea să se folosească de prerogativele lor de acordare a cetățeniei în spiritul bunei credințe și a cooperării sincere cu celelalte state membre și Uniunea Europeană. Trebuie să se ține seama de regulile și obligațiile din uh, dreptul internațional, dar și de criteriile în baza cărora s-au uh, construit de-a lungul timpului legislațiile cu privire la cetățenie. Trebuie să existe o legătură între cel care solicită cetățenia și țara cu pricină sau cetățenia acesteia. Din 2014, Comisia analizează un anumit, ca un fel de program de acordare a cetățeniei uh, europene. Uh, în Malta, de exemplu, s-a constatat că se acordă cetățenie, nu doar reședință, investitorilor străini în anumite condiții ca să se, existând uh, o modalitate prin care legătura acestora cu țara respectivă să fie stabilită. S-a cerut apoi ca persoana respectivă să trebuiască să aibă reședință timp de cel puțin 12 luni pentru a putea primi cetățenie. Această schemă a investitorilor a fost analizată de către Comisie și în alte state membre și purtăm un dialog în momentul de față cu unul dintre statele membre care oferă cetățenie ca răsplată pentru investiții. Este vorba de Cipru. Comisia așadar continuă dialogul cu Ciprul, au avut loc câteva schimburi de opinii și câteva reuniuni între Comisie și autoritățile cipriote în cursul anului 2014 și respectiv al anului 2015. În urma acestui dialog, Comisia va analiza acțiunile care trebuie întreprinse mai departe. Continuăm să monitorizăm operațiunile legate de aceste scheme ale investitorilor europeni din întreaga Uniune Europeană și vă vom informa cu privire la ultimele uh, informații pe care le avem la momentul potrivit. Mulțumesc și acum am să mă refer și eu la aspectele de securitate și la ceea ce ține de așa numitele uh, vize de aur pentru investitori ca să fie limpede, aceste vize de aur nu sunt vize Schengen, ci vize de reședință. Vizele pe termen lung nu sunt uh, o practică armonizată la nivelul uh, Uniunii Europene. Fiecare stat membru stabilește care sunt condițiile prin care uh, o persoană care dorește să investească în statul respectiv și care vrea să stea mai mult de trei luni uh, poate beneficia de o viză pe termen lung. Dar există anumite posibilități legate de spațiul Schengen. În general, un cetățean terț nu poate să aibă să locuiască în afara statului membru în care s-a emis viza, ci doar să călătorească 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile în cadrul spațiului Schengen și dacă un resortisanț al țărilor țărțe nu respectă condițiile în celălalt stat membru și depășește durata de ședere legală, atunci ă, statul emitent al vizei trebuie să primească înapoi respectiva persoană pe teritoriul său. De asemenea, ar fi amenințată în mod grav securitatea publică în ce privește durata șederii pe termen lung. Un stat membru nu poate să acorde niciodată drept de ședere în alt stat membru. Nu mai resortisanții din țările terțe care, în baza directivei, beneficiază de viză de ședere pe termen lung, pot să rămână pe teritoriul altui stat decât al celui care a eliberat viza. Aceste vize nu au nicio legătură cu permisele naționale de ședere acordate investitorilor. Vizele în aceste cazuri se oferă numai în baza directivei privind reședința pe termen lung și condițiile sunt foarte stricte. De exemplu, să rămână persoana respectivă în permanență pe teritoriul țării cu pricina cel puțin 5 ani de zile. Și acum mă voi referi la problema care este de interesul cel mai mare pentru această comisie, problema corupției în ceea ce privește emiterea de către consulatele și ambasadele din țările terțe a vizelor pentru resortisanții țărilor terțe. Combaterea corupției este una dintre prioritățile Comisiei Europene, care monitorizează în mod activ integritatea statelor membre și politicile lor anticorupție prin rapoarte anticorupție, prima ediție acestora fiind uh, făcută publică în 2014. Mai mult, principalul mecanism pe care îl abordează Comisia Europeană pentru combaterea Corupție îl reprezintă semestrul european în care sunt cuprinse diferite măsuri susținute din fonduri europene. Acolo unde apar acuzații de corupție, autoritățile competente naționale sunt acelea care trebuie să ancheteze, să stabilească și să recupereze eventualele uh, prejudicii financiare care provin din infracțiuni. Comisia nu are competența de a interveni în ce privește emiterea acestor vize, pentru că ea ține de competențele naționale. La anumite state membre, aceste anchete au dus la, o pre... la propunerea de revizuire a cadrului uh, legislativ național, de exemplu în Portugalia, după scandalul vizelor de aur din 2014, care a dus la demisia uh, ministrului de interne. Însă, corupția subminează statul de drept, legitimitatea instituțiilor publice și poate chiar și securitatea cetățenilor europeni. În cazul eliberării unor vize pe termen scurt, se pune în pericol chiar integritatea acquis Schengen. Combaterea corupției este, prin urmare, un aspect important al temei în discuție. Înainte de a emite un permis de reședință național, trebuie ca statul membru să consulte sistemul de informații Schengen. Statul membru nu poate să emită acest uh, uh permis unei persoane pentru care s-a emis o alertă în SIS. Pe lângă sau în măsura în care uh, este vorba de investitori în statele membre, se aplică și regulile împotriva spălării ban banilor în toate uh, tranzacțiile din cadrul activității respectivilor investitori. Apoi, măsurile anticorupție de la nivel național sunt susținute și la nivel european prin mai multe instrumente. După cum spuneam, Comisia monitorizează statele membre și integritatea acestora uh, precum și politicile lor anticorupție prin rapoarte anticorupție, dar avem și punctele de contact, rețeaua punctelor de contact împotriva corupției, platforme pentru a supraveghea uh, situația și pentru a combate corupția. În această rețea se face schimb de informații și se cooperează în la elaborarea de strategii comune, se fac și recomandări cu privire la felul în care este optim să se abordeze problema. Consiliul a creat de asemenea un manual de bune practici pentru autoevaluarea autorităților de aplicare a lege, legii în combaterea uh, corupției. Și în fine, și Frontex a, ordona, a comandat câteva studii cu privire la controlul frontierelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru că ați, v-ați referit la diferența între cetățenie și așa numita Viza de aur este un aspect uh, pe care nu trebuie să-l uităm. O să trecem acum la membrii. Roberta Mețol este prima. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc comisiei pentru că a dat curs invitației noastre de a veni astăzi la Comisia LIVA, pentru că cu toții suntem de acord, uh, această temă este deosebit de importantă. Vânzarea cetățeniei unor oameni care nu au nicio legătură tangibilă cu un stat membru este un lucru foarte îngrijorător, pentru că cetățenia europeană conferă anumite drepturi care nu ar trebui să fie scoase la vânzare. După cum a afirmat Comisia, cetățenia ține de competențele statelor membre, însă în același timp ea reprezintă o, o poartă de intrare în Uniunea Europeană și la drepturile europene și, din punctul meu de vedere, așa cum a afirmat Comisia deja din urmă, în urmă cu câțiva ani, aceste drepturi nu ar trebui să depindă de mărimea contului uh, bancar. Sistemul, uh, sistemele actuale, mecanismele actuale ridică multe întrebări uh, din punctul de vedere al transparenței și securității, de exemplu lipsa de claritate în legătură cu cei care cumpără cetățenia și mă refer la cum la țara mea de origine Malta, accentuează aceste îngrijători. Conform dreptului internațional, cetățenia ar trebui să fie acordată doar dacă există o legătură adevărată sau um, cu, cu țara respectivă. Deci întrebarea pe care o am reprezentanților Comisiei, pot să-mi răspund asta sau mai târziu. Comisia este convinsă de faptul că cei care cumpără pașapoarte au o legătură reală cu țara respectivă. Reprezentantul Comisiei s-a referit la modificarea legii din Malta privind cetățenia și reședința. Însă aș dori să știu, în realitate, o legătură adevărată înseamnă că persoanele respective trebuie să aibă pe o perioadă de timp reședința în țara respectivă și care, cum dovedesc faptul că au reședința acolo. Și apoi aș dori să știu dacă Comisia monitorizează procesul de uh, precauție necesară, știe care sunt măsurile respective și mă adresez acum uh, celui de-al doilea reprezentant al Comisiei care s-a referit la corupție și am văzut în urma scandalului uh, documentelor din Panama că nu ne putem permite ca acest sistem să fie abuzat și avem nevoie de, de un sistem de măsuri de control. Și mă refer uh, din nou la atenția negativă uh, plasată acum asupra guvernului din Malta. Mulțumesc, Miriam Dali. Îți mulțumesc, Birgit, și aș dori să mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru că sunt astăzi alături de noi pentru și, și ne clarifică acest subiect pe care îl discutăm, pentru că am de acord, este îngrijorător că o cetățenie poate fi vândută fără a exista o legătură concretă cu statul respectiv. După cum a spus pe bună dreptate Comisia, nu trebuie să pornim o vânătoare de vrăjitori îndreptate împotriva unui stat membru. Există mai multe scheme de acest gen, așa cum a recunoscut și Comisia. Și din acest punct de vedere, Aș dori să întreb Comisia în legătură cu programul uh, dedicat investitorilor din Malta. În anul 2014 s-a făcut o, o declarație publică de către uh, Comisia Europeană uh, vis-a-vis uh, -vis de situația din Malta, spunând că amendamentele introduse legislației care fac trimitere la uh, Uh, o reședință, necesitatea de a avea o reședință efectivă în Malta înainte de a primi cetățenia și dacă Comisia își păstrează poziția adoptată atunci în anul 2014, în moment în care serviciile Comisiei au salutat aceste modificări privind cerința de a avea o reședință, care atunci au fost descrise ca fiind făcută în spiritul unei bune credințe și bune cooperare, astfel încât Comisia și-a manifestat satisfacția față de aceste modificări. Aș dori să întreb de asemenea dacă Comisia Europeană va confirma un lucru pe care l-am înțeles din intervenția anterioară, că sunt este satisfăcută de această legătură cu reședința în, în Malta. Am înțeles că se discută în continuare programul din uh, Cipru Ciprul acordă o perioadă de trei luni cetățenilor care nu sunt europeni să primească această cetățenie, să treacă prin procesul de a primi cetățenia și aș dori să știu dacă Comisia va lua măsuri din acest punct de vedere. Comisia a declarat că investigează și alte scheme și aș dori să știu care sunt acestea. Când vine vorba de preocupările care țin de securitate, este ușor să fie făcute acuzații de corupție. Corupția ne-a spus că analizează orice acuzații de corupție. Și aș dori să știu dacă Comisia Europeană ne poate confirma faptul că Interpol și sistemul de informații din zona Schengen sunt respectate în momentul în care se emite o viză, permis de ședere. Mulțumesc. Aș avea și eu o întrebare. Chiar dacă am auzit că există această diferență între a poseda în mod direct o cetățenie sau a plăti pentru o viză de aur, Atâta vreme cât nu există o viză europeană, nu avem competențe de verificare. Comisia s-a referit doar la aceste acuzații privind corupția, însă vă aduc aminte de o altă temă dezbătută deja de câteva luni în contextul crizei migratorii. Lucrăm foarte mult pentru a ne asigura că știm cine intră în statele europene. Deci, din acest punct de vedere, chiar, din acest punct de vedere, chiar dacă discutăm de o viză națională și de o cetățenie națională, eu cred că este posibil pentru cei care plătesc pentru a obține acest statut să recurgă la anumite acțiuni în alte state membre și anumite comportamente pot avea un impact și asupra altor state membre. Deci, preconizați să verificați dacă criteriile atât pentru acordarea cetățeniei cât și pentru acordarea vizei sunt respectate în interesul tuturor statelor membre. Nimeni altcineva nu mai dorește să intervină, deci dau cuvântul reprezentanților Comisiei. Vă mulțumesc, doamna președintă. În legătură cu întrebările care privesc cetățenia de vânzare, am afirmat într-adevăr că în acest moment investigăm, purtăm un dialog cu un stat membru specific, este vorba de Cipru. În legătură cu celelalte state membre, rămânem informați, monitorizăm situația, însă din informațiile pe care le uh, dispun, există un, un uh, singur stat membru care acordă naturalizare în schimbul unor investiții. Ciprul. Trecând acum la întrebarea dumneavoastră referitoare la o reședință efectivă, reală, în statul respectiv. Stabilirea existenței unei legături reale între solicitant și statul uh, respectiv trebuie să fie uh, verificată de autoritățile din uh, Malta. Iar metodele uh, folosite trebuie să fie aceleași ca pentru solicitanți uh, normali. Se poate recurge la cererea unor uh, uh, facturi de utilități locale, dovedirea apartenenței unui club local uh, și așa mai departe, însă autoritățile locale Uh, sunt cele care cer uh, și verifică toate aceste elemente de la caz la caz. Mulțumesc. În ceea ce privește uh, monitorizarea și respectarea principiului precauției în Malta, trebuie să mă consult cu colegii mei și voi reveni cu detalii din punctul de vedere al preocupărilor care țin de securitate, dacă sistemul Uh, Interpol și sistemul, inf- uh, sistemul de informații din zona Schengen sunt respectate, după cum am spus, SIS și, și VIS trebuie să fie uh, consultate, deci nu poate fi emis niciun permis de ședere unui resortisant din țări terțe care cere acest lucru dacă persoana respectivă apare în uh, sistemul de informații Schengen. Însă pot să mă consult cu colegii mei să văd dacă există și alte aspecte relevante din acest punct de vedere. Când vine vorba de legătura cu uh, migrația și dacă există posibilități de abuz, uh, comportamente care să aibă un impact asupra altor state membre, în orice caz, uh, trebuie respectat, uh, consultat sistemul de informații Schengen și uh, este tot ceea ce vă pot spune în acest moment. Intervenția fără microfon, doamne președinte. I'm so sorry. Um, as no again, additional questions are coming up. Ținând cont de faptul că colegii noștri nu au întrebări suplimentare, aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat această privire de ansamblu. În viitor ar fi interesant să aflăm mai multe detalii despre ce alte state membre care au acest sistem de viză, de aur. Pentru această după masă cred că putem uh, pune capăt reuniunii noastre, o după masă frumoasă tuturor. Și înainte de a pleca, Miriam Dalin dorește să revină. Da, o întrebare foarte scurtă. Uh, comisia spusese că investigează mai multe scheme. Poate nu sunt în măsură să ne oferă un răspuns astăzi, însă mai târziu ne pot spune eventual uh, care sunt statele investigate. Doamna președinte, revin la toate celelalte state care au acest sistem al uh, vizelor de aur, sunteți dispuși să ne, să ne spuneți informații vagi, dacă vă ocupați, dacă efectuați asemenea investigații sau ne veți transmite informații în scris. După cum am spus deja, nu cred că am afirmat că investigăm adică evaluăm situația, ci evaluăm situația legală și purtăm un dialog cu cu statele membre. Investigăm situația dintr-un stat membru și cu celelalte state membre care nu au acest sistem ca cel din Cipru. Purtăm un dialog pentru a fi informați. Uh, dacă am avea orice dubiu, nu am ezitat să începem un dialog cu statul membru respectiv. Însă, în acest moment, nu dispunem de indicii că am avea nevoie de informații suplimentare. Vă mulțumesc pentru aceste informații suplimentare și acum vă mulțumesc pentru prezența de în această după masă și vă rog să nu uitați că următoarea reuniune va avea loc la Strasburg, luni seara la ora 19.